Începem. Deci începem votul. Votul cu procedură simplificată a raportului domnului Karim, indicarea sau marcarea care permite identificarea lotului din care face parte a Vot cu apel nominal s-a deschis votul. Pera Soforias. S-a închis votul. Se adoptă. Următorul punct de pernea de zi, tot raportul Karim. În ce privește unitățile de măsură, vot cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Următorul raport, Karim, în ce privește nivelul de zgomot admis și sistemul de evacuare a autovehiculelor. Vot cu apel nominal să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votul raportului Karim în ce privește dispozitivele de protejare prin uh, frânare a tractoarelor agricole. Vot cu apel nominal să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Tot raportul Karim. E vreo problemă? Întreabă președintele. Nu vă funcționează consola? Da, locul 63, trimitem un tehnician din nou raportul Karim în ce privește tractoarele agricole sau forestele pe rot, s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. Votul raportului Karim în ce privește dispozitivele de frânare Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votul raportului Karim în ce privește spațiul de manevră și facilitățile de acces tot pentru tractoarele agricole sau tractoarele forestiere, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă votul raportului Karim în ce privește dispozitivele de protecție în caz de răsturnare a tractoarelor agricole și forestiere cu ecartament îngust. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul Karim. Pe tema accizelor aplicabile tutunului. S-a deschis votul. Vot cu apel nominal. S-a închis votul. Se adoptă. Vot al raportului Carim în ce privește valorile nominale și specificațiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în circulație. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă felicitări raportorului pentru toate aceste rapoarte adoptate. Έκθεση Manders. Trecem acum la raportul Manders, denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare a produselor textile. Raportorul dorește să ia cuvântul, vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am ajuns la un acord cu Consiliul și am făcut o declarație comună, dar doamna ministru Gheori m-a rugat să vă citesc această declarație. Sunt patru rânduri. Declarație comună a Parlamentului European și a Consiliului cele două instituții sunt uh, conștiente de uh, importanța furnizării de informații precise consumatorului, mai ales în ce privește indicarea originii produselor, astfel încât să îi protejăm împotriva fraudelor și împotriva um, um mențiunilor false. Suntem de acord cu uh, um, etichetarea pe cale electronică și cu crearea de instrumente uh, eficiente pentru furnizarea de informații consumatorilor. Consiliul și Parlamentul European, în baza articolului 24a din regulament, cer să se țină cont de noile cerințe în ce privește etichetarea, mai ales în vederea îmbunătățirii trasabilității produselor. Aceasta este declarația și acum sper că doamna ministru va da din cap. Vă mulțumesc! Amendamentul 35. Îl supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum, blocul 2 este caduc și propunerea este adoptată de către plen. Felicitări domnului Manders. Acum, pe ordinea de zi, este votul raportului Morera, amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă? Domnul Morera, avem un amendament oral, aveți cuvântul. Da, am un amendament oral la propriul meu amendament scris, amendamentul 14, și anume, acolo unde se spune țări, vreau să înlocuiesc cu țări și teritorii. Scopul acestui amendament oral este de la sine înțeles. Și anume ca formularea din acest alineat să corespundă cu titlul regulamentului. Știți că titlul regulamentului este și citez măsuri excepționale comerciale pentru țări și teritorii care participă la politica de stabilizare și de asociere Uh, și la procesul de stabilizare și asociere european. Deci am vrut să fac această corectare pentru că altfel ar exista o discrepanță între regulamentul uh, în sine și ce figurează în textul regulamentului și titlul acestuia. Deci vă rog să sprijiniți acest amendament uh, de la sine înțeles. Vă mulțumim. Cineva este împotriva acestui amendament oral? Ok. Epomenos, nu sunt 40 de persoane împotrivă, deci votăm amendamentul 14 cu amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Haideți să verificăm amendamentul 14. Deci, eu am spus că era adoptat, dar am deschis votul pentru verificarea electronică. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Vreți să verificăm uh, pentru amendamentul 18? Am spus că a fost Adoptat. Verificăm. S-a deschis votul. Perez Sufurias. S-a închis votul. Se adoptă. Președintele, eu cred că aveți nevoie de ajutor. Oricine spune că verificăm, trebuie să se ridice. Dacă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 Believe it. Pera sufories. S-a închis votul. Se adoptă. 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 13. Cine este pentru vot uh, pe părți prima parte? Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Propunerea astfel modificată. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Domnul Morera a cerut cuvântul. A cerut cuvântul, dacă am înțeles eu bine, domnule Morera? Da, domnule președinte am un mandat ca să cer amânarea votului asupra rezoluției legislative. Comisia dorește să se exprime asupra acestui punct? Da, înțeleg că e nevoie de mai mult timp pentru examinarea amendamentelor care au fost adoptate și că e nevoie de timp pentru ca să se poată ajunge la un acord în primă lectură. Bine, deci raportorul a cerut ca acest uh, raport să se întoarcă la comisie. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Deci, propunerea de rezoluție legislativă se întoarce la comisie. Acum, pe ordinea de zi, avem uh, votul asupra raportului domnului Höckmar, politica în domeniul spectrului de frecvențe radio. Primul bloc de amendamente din partea comisiei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Apoi, amendamentul 20, vot pe părți, prima parte cu apel nominal. Deci, prima parte cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. S-a deschis votul pentru a doua parte. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 69. Vot pe părți. Și cu apel nominal. Prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. A doua parte. Se adoptă. A doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 90. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 60. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 92. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 89. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Propunerea astfel modificată. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Rezoluția legislativă. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări domnului raportor. Pe ordinea de zi avem acum votul asupra raportului domnului Cazini, modificarea regulamentului de procedură ca urmare a înființării unui registru de transparență comun. Dragi colegi, raportul Casini ce privește acordul interinstituțional privind un registru de transparență comun între Parlamentul European și Comisie este un pas important în reglementarea relațiilor interinstituționale. Înainte să trecem la votul asupra raportului, aș vrea să subliniez faptul că activitățile în derularea grupului de lucru în ce privește codul de conduită a deputaților europeni nu are intenția să pună sub semnul întrebării substanța acordului între Parlamentul European și Comisie și conținutul raportului Casini. Noi vrem să adăugăm noi aspecte, mai ales în ce privește regulile pentru accesul în premizele Parlamentului European a grupurilor de interese. Sunteți gata acum? Amendamentele de la 1 la 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Votul final. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Raportul Cazini. Acordul interinstituțional privind un registru de transparență comună între Parlamentul European și Comisie. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Alineatul 7 am face ca și cum n-am auzit, spune președintele. Aliniatul 7, punctul B, două părți. Prima parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Primul amendament, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se, adoptă, se respinge, mă scuzați. Amendamentul 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Votăm amendamentul 3, Πέρα ψηφοφορίας. S-a închis votul. Ok, ok. Bine, bine. Foarte bine. Da, deci fapt era adoptat și nu respins. Textul original de la alineatul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Votul final. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Felicitări domnului Cazini. Raportul Fox acum, guvernanța corporativă în instituțiile financiare. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul de la, amendamentele de la 1 la 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Votul final. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă felicitări domnului Fox. Trecem acum la cele patru propuneri de rezoluție asupra acordului de liber schimb uh, cu India. Amendamentul 7. Votul cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 8. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 14. Vot pe părți. Prima parte. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. S-a deschis votul pentru a doua parte. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 2. Vot cu apel nominal să deschizi votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 9, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 10. Vot pe părți și cu apel nominal. S-a deschis votul pentru prima parte. S-a închis votul. Se adoptă. S-a deschis votul pentru a doua parte. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 3. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 11, vot pe părți și cu apel nominal s-a deschis votul pentru prima parte. S-a închis votul. Se adoptă. S-a deschis votul pentru a doua parte. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 12. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Ați dorit, domnule Wieland, ați vrut să luați cuvântul? Da, bine, dom- bine, domnule vicepreședinte. Ce am spus? Am spus adoptat sau respins? Am spus adoptat. Încrine-te. Dacă vreți să vă schimbați votul uh, și pentru ca eu să fiu cel care câștigă, vă rog să faceți așa. Deci verificăm amendamentul 4 să deschizi votul. Pera Șuvorias. S-a închis votul. Amendamentul 13, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Acum, cu apel nominal, votul final, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări autorilor. Pe ordinea de zi avem acum votul la patru propuneri de rezoluție în ce privește relațiile comerciale între Uniunea Europeană și Japonia. Amendamentul 1, vot pe părți. Nu. Începem cu amendamentul oral al domnului Valesa la liniatul 2. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. În acest amendament, PPE-ul cere ca cuvântul strongly, puternic, în aliniatul 2 să fie șters. Eu sper ca ei să nu câștige. Mai se opune cineva acest amendament? Nu? Deci, votăm alineatul 2 astfel amendat. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1, vot pe post prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Votul final. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Η μερίστη διάταξη προβλέπει ψηφοφορία από τις έκθεσεις του κυρίου Αρσένη σχετικά με την προστασία και την. Trecem acum la votul raportului domnului Arsenis, pregătirea pădurilor pentru schimbările climatice. Alineatul 22, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 25, în două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A doua parte, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. În engleză verificăm. Pera Șufuries. S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 36 în două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A doua parte. Pentru? Împotrivă? Domnul Arsenis a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, nu cred că cineva din lume votează împotriva împotriva construirii uh, unor uh, uh, clădiri uh, pe locuri un, uh, unde au fost defrișate sau arse păduri. Ce se spune în aliniatul 36, partea a doua și 37, e să încercăm să asigurăm legalitatea și că să combatem activitățile ilicite împotriva despăduririlor în Europa. Deci aș dori vot prin apel nominal pentru partea B aliniatului 36 și aliniatul 37. Bine, spune președintele. Deci vom face vot prin apel nominal pe a doua parte a alineatului 36 și pe alineatul 37. Deci vot prin apel nominal la 36B. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. La alineatul 37, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 59. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 70. În două părți, prima parte, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 71, în două părți, prima parte, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72, în patru părți, prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă verificăm a doua parte, votăm a doua parte aliniatului 72, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Aceasta a doua parte e respinsă. A treia parte, pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Verificăm a treia parte. S-a închis votul. Se adoptă. A patra parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul H în trei părți, prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, e respinsă, Verificăm a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se, de, se adoptă. Îmi pare rău, dar nu ridicați mâna suficient de sus. A treia parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final, cine e pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Felicitări raportorului. Trecem acum la raportul domnului Albertini, raportul anual al Consiliului către Parlamentul European privind aspectele principale și opțiunile de bază ale PESC 2009. Amendamentul 25 cine e pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Cine dorește cuvântul? Domnul Cicester, vă rog. Domnule președinte, vă distrați cu felul dumneavoastră neobișnuit și glumeț de a uh, conduce voturilor, cu modestie, v-aș uh, sugera să nu vorbiți atât de repede, astfel încât interpreții ar putea ține pasul cu uh, anunțurile dumneavoastră și am putea ține și noi pasul, pentru că mergeți prea repede și în interpretare apare această întârziere. Mulțumim, domnule Chichester. Din această intervenție rețin faptul că uh, aprobați modul meu neobișnuit de a conduce votul, presupun. Bine. Amendamentul 2. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 20 pentru. Împotrivă. Abțineri. E respins. Amendamentul 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 26 pentru. Împotrivă. Abțineri. E respins. 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Domnul Albertini propune un amendament, amendament oral la textul inițial al liniatului 33. Domnule Albertini, aveți cuvântul. Ar fi important, nu cred că are rost să-l repet, e reluat în declarația de vot. Aș putea să citesc textul, însă nu cred că are rost. Președintele, se opune cineva acestui amendament oral? Se pare că nu. Atunci să punem la vot aliniatul 33, astfel amendat. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 38, textul inițial în două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, ă, se adoptă. A doua parte, Vot prin apel nominal. S-a deschis votul la a doua parte. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, E respins. Amendamentul oral care vizează amendamentul 7 al domnului Albertini. Ia un amendament oral care vizează amendamentul 7, domnule Albertini. Și în această situație, acest amendament oral figurează pe lista de vot e doar o observație pe care aș dori să o fac, e un protest față de condamnarea manifestărilor din Bahrain și cenzura care a, cenzura care a urmat uh, acestor proteste. Domnule Albertini, e vorba de amendamentul oral, amendamentul 7, după alineatul 45, spune președintele. M-am uh, înșelat, uh, spune domnul Albertini. Am retras din text cuvântul Macedonia pentru a nu declanșa anumite sensibilități, mai ales ale președintelui. Deci uh, figurează în text doar fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și am uh, eliminat uh, cuvântul Macedonia. Se opune cineva votării acestui amendament oral? Se pare că nu. Atunci amenda, uh, votăm uh, amendamentul 7 cu acest amendament oral. Cine e pentru? Președintele, îmi pare rău. 40 de persoane s-au ridicat, deci acest amendament oral nu poate să fie supus la vot. Și votăm, deci, amendamentul 7 fără acest amendament oral. Cine este pentru amendamentul 7? Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 22, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă raportul uh, 8, amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul amendamentul 8. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, ppe ul nu ridică mâna. Cine este pentru nouă, Împotrivă? Ab- abțineri? Se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Douăzeci și trei și douăzeci și patru devin caduce. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Domnul Batten a cel cuvântul. Ă, ă, salut intervenția domnului Cicestă dinainte. Interpreții ne oferă uh, ocazia de a vota negativ. Nu cred că uh, deputații trebuie neapărat să vorbească limba greacă. Dacă așa este, informațiile, dacă nu, vă rog să încetiniți ritmul votului. Răspunsul la această întrebare e că, într-adevăr, toți deputații trebuie să vorbească limba greacă. putem merge mult mai încet, dar așa merg lucrurile. Nu mi-am uh, schimbat modul de a conduce voturile de fiecare dată. Uh, scuzați-mă, domnule Albertini, după cum știți, interpreții au o listă de voturi. Dacă nu au, ar trebui să o aibă și nu depinde de cât de repede sau de încet un președinte anunță numerele. Interpreții au această listă de voturi în față. În orice caz, voi face eforturi să încetinesc ritmul dacă credeți că va merge mai bine. Vă convine? Amendamentul 14. Da, domnule Darmut, domnule președinte, Domnule președinte, vorbiți limba engleză foarte bine, așa cum ne-ați demonstrat-o de multe ori. De ce considera, continuați acest circ continuând să vorbiți uh, limba greacă? E complet inutil. Președintele, amendamentul 14. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 85, în, pe părți, prima parte. Cine este pentru, împotrivă, domnul Arpertini are cuvântul. Chiedo scuza, non vorrei sbagliarmi. Îmi cer scuze, nu aș vrea să mă înșel. Dar cred că amendamentul oral, aliniatul 68, nu a fost votat. Poate greșesc eu, dar am senzația că am sărit peste amendamentul oral pe care l-am citat eu în ce privește condamnarea abordării guvernului din Bahrain. Deci ar trebui să-l votăm. Uh, the answer that Mr. Albert... Răspunsul e că, domnule Arpetini, am adoptat amendamentele 13 și 18 și deci amendamentul inițial la care ați depus amendamentul oral a devenit caduc alineatul 85 uh, pe părți. Prima parte, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, uh, prin apel nominal, în cer scuze, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A treia parte, prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. Votul final acum. Cine e pentru? pot. Vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Doream să îl sprijin pe domnul Albertini. Cred că am fi putut vota amendamentul oral ca o completare la aliniatul pe care l-am votat. Ar fi bine dacă plenul Parlamentului ar uh, condamna ce se întâmplă în Bahrain, mai ales pedeapsa cu moartea. Svoboda are cuvântul. I, I think I want to support that. Și eu sprijin această poziție. Probabil s-a strecurat o greșeală ori în lista de uh, vot, ori în comportamentul nostru la vot, dar toată lumea a sprijinit această măsură cu unanimitate, deci ar fi ciudat ca ea să nu figureze. Și cred că toată lumea e de acord cu propunerile domnului Goebbels și Albertini să votăm ca un aliniat separat, un amendament oral la amendamentul separat. Președintele. Da, aveți dreptate. Deci vom supunem la vot amendamentul oral uh, Albertini uh, ca completare la liniatul 68, uh, modificat de către celelalte amendamente. Cine este pentru? Se opune cineva la acest amendament oral? Nu. Cine se pare că nu, deci cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem acum la votul final. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Felicitări domnului Albertini. Έκθεση Γκολτιέρη σχετικά με την ανάπτυξη της Trecem la raportul Gualter privind dezvoltarea unei politici de securitate și apărare comună în, în urma intrării în vigoare a tratatului de Lisabona. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 13, 20, 27 și 29 împreună, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Am 23 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 4, vot cu apel nominal. Încă o dată, uh, indicați-vă poziția. La 3, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 4, vot cu apel nominal. Am deschis votul. Se închide votul. Se respinge. Amenamentul 5. Vot cu apel nominal. Votul e deschis. Vot închis. Se respinge. Amenamentul 26. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 6. Vot cu apel nominal. Votul e deschis. Vot închis. Se respinge. Amendamentul 7. Vot cu apel nominal, vot deschis. Sfârșitul votului. Se respinge. Da, se respinge. 8. Vot cu apel nominal, vot deschis. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 16. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 15, 21, 28 și 30 împreună. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendament oral? Nu. Nu cred că urmează, spune președintele. Nu vom insista asupra acestui text. Amenamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Optsprezece e caduc și oricum a fost retras și atunci trecem numai o clipă de răbdare, spune președintele. Avem un amendament oral la uh, amendamentul 87 al domnului Gualteri. Domnule Lisec, dum, dumneavoastră ați uh, lansat, ați depus amendamentul oral. Domnule președinte, într-adevăr, evenimentele dramatice de, din Libia ne îndeamnă să modificăm câteva cuvinte aici, în rândul al treilea, după deployment on the ground, să uh, includem să se ofere ajutor umanitar imediat în Misrata, cât și în alte centre, ca urmare a îngrijorărilor crescute în legătură cu victimele uh, regimului Gaddafi. Vorbitorul este întrerupt de președinte. Domnule Lisek, amendamentul oral a căzut pentru că am adoptat amendament, eh, textul alineatului 71. Deci îmi pare rău că nu putem să votăm acest amendament oral. Și atunci, domnul Gualteri. Aveți cuvântul la amendamentul 87. The oral amendments read as follows. Uh, the original... Textul original recunoaște că NATO constituie fundamentarea, uh, uh baza pe care se uh, sprijină apărarea comună a membrilor săi, dar care poate avea efect dincolo de uh, membrii uh, uh, săi. Este cineva împotriva acestui amendament oral? Nu pare să fie cazul. Atunci votăm 87 în forma astfel amendată pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 10, paragraful 88, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. serviciile consideră că um, poate că am sărit peste amendamentul 12. Haideți să verificăm. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Vot final de ansamblu, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Felicitări, domnule Gualtieri. Αγαπητοί συνάδελφοι, Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult. Un punct de procedură în legătură cu următorul raport, care este uh, raportul doamnei Muniz de Urchiza. Uh, solicit să vorbesc în temeiul regulamentului 167 privind votul cu apel nominal. La amendamentul 25, unul din colegii mei a solicitat uh, un vot cu apel nominal uh, pentru că a considerat că este important și dumneavoastră ați acordat acest lucru uh, fără să solicitați um, um, fără să solicitați aprobarea Parlamentului, așa cum n-ați făcut-o nici în tratamentul nostru ortodox pe care, neortodox pe care ne-ați aplicat astăzi. Deci, uh, vă rog, dacă ați acordat acest lucru, atunci, în baza aceleiași uh, reguli din regulamentul de ordine internă, vă rog să acordați vot cu apel nominal pentru toate amendamentele. Mulțumesc. Acordarea voturilor cu apel nominal sau nu se face de fiecare dată la discreția președintelui. Președintele poate acorda un vot cu apel nominal dacă consideră că acest lucru nu întârzie sesiunea și poate să o facă cu sau fără consultarea Parlamentului. Vreau ca pentru toată lumea acest lucru să fie foarte clar și ca să nu creăm niciun fel de precedent aici. Având în vedere circumstanțele prezente, domnule Șuns, nu am niciun fel de obiecții de a da curs solicitării dumneavoastră în acest caz. Însă, aș vrea să rog membrii acestui Parlament să nu abozeze de această regulă, pentru că dacă o faceți, atunci președintele în fiecare dintre cazul va solicita acordul uh, Parlamentului și multă lume va fi mulțumit, nemulțumită pe lângă cei care vor fi mulțumiți de uh, soluționarea problemei. Bun, deci trecem la vot cu apel nominal, al amendamentul 3. Am deschis votul, am închis votul, se adoptă. 4. Vot cu apel nominal, vot deschis, vot închis, se adoptă. Amendamentul 1. Vot cu apel nominal, vot deschis, vot închis. Se adoptă. Numărul 5. Vot cu apel nominal, vot deschis, Vot închis. Se adoptă. Aliniatul 20, vot cu apel nominal, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. 26, vot cu apel nominal, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. 31 în două părți, prima parte, vot cu apel nominal, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Partea a doua, 31. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Paragraful 32, în două părți, prima parte, vot cu apel nominal, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Partea a doua, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Alineatul 38, în două părți, prima parte, vot cu apel nominal, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. A doua parte, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 2, vot cu apel nominal, Începem votul. Vot închis. Se adoptă. Vot în încheiere asupra ansamblului textului. Vot deschis cu apel nominal. Vot închis. Se adoptă. Felicitări raportorului. Și acum explicațiile de vot. Nu avem niciun fel de explicații? Întreabă președintele. Yeah.